az ennek Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. După încheierea voturilor, va trebui să ne reluăm activitatea și voi continua în maghiară. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Documentele și procesele verbale ale sesiunii de ieri au fost distribuite. Există obiecții, comentarii? Nu? În cazul acesta, consider că procesul verbal al sesiunii de ieri a